27 pentru, 4 voturi împotriva. Deci se adoptă. Econ 24. Cine pentru, împotriva, abține. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 4. Cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Econ 16. cine pentru, împotriva, abțineri? Se respinge. 29. cine pentru, împotriva? Abțineri? Se adoptă. Second 25. cine pentru? Împotriva. Tineri se respinge. S-a cerut verificarea electronică pentru 25. Va bene, possiamo chiudere la votazione. Am închis votul și este 15 la 15 de se respinge. Acum, ITRE 32. Cine pentru? Împotrivă? Împotrivă. Abțineri. Repetăm. Intre 32. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vă rog să ne explicați și noi exact ce votăm, încă o dată să știm exact ce votăm. Vot electronic. Am deschis votul electronic. La I332. Am deschis votul electronic. Am închis votul. 11 voturi pentru, 20 împotrivă. Deci se respinge. Bun, Econ 26 acum cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Între 5. Cine pentru? Nu, ITRE trei, spune președintele. Cine pentru? Cine se abține? Cine împotriva? Se adoptă. Ample 26. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Ample 27. cine pentru? Împotrivă? Abțin, împotrivă. Abțineri? Se respinge. Trecem la icon 2. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci se adoptă. Bun. Trecem la Econ 11. Cine-i pentru? Împotrivă? Deci cine-i pentru? Deci Econ 11. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Între 21 pe două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Intre 22. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Intre 24. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Intre 33. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 34. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, verificăm cu vot electronic. Am deschis votul la 27. Vediamo la votazione. 19 sono a favore, quindi... 19 a favore. Am închis votul și avem 19 pentru și 13 împotrivă, deci se adoptă. Câte 39, cine pentru? Împotriva abțineri se respinge. Între 40, cine pentru? Împotriva obțineri, se respinge. Între 41 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Facem la verifică su 41 cu vot. Verificăm la 41 cu vot electronic. 16 pentru, 15 împotrivă se adoptă. Acum intre 42 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Egon 8, 9, Apple 24 se consideră ca fiind adoptate. Deci trecem la 33. cine pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 34. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 35. Pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Cine pentru? Privă. Abțineri. Se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 33 cine pentru, împotrivă, abțineri. Petri 3, mă scuzați, se adoptă. Petri 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amenatul 40, partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amenatul de compromis numărul 7. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 3, 4, 17 și 23 nu sunt supuse la vot. Sunt acoperite de alte amendamente. Trecem la 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Bun, verificăm. Deci verificăm prin vot electronic la 44. Am deschis votul. Avem 17 pentru, 14 împotrivă. Se adoptă. Acum, jurii 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Itre 6. Cine pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendatul de compromis numărul 8. Cine pentru? împotrivă, abținerii. Se adoptă. 53. trei. Cine este pentru, împotriva, abți, uh, abțineri, se adoptă. Econ 10 se consideră ca fiind adoptat. Acum amendamentul de compromis numărul 9. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Peti 2. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Ample 2, cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendată de compromis numărul 10. cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Nu supun la vot între 7 și între 9 se consideră ca fiind adoptate. Ajungem la compromisul numărul 11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Între 30. Cine pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm prin vot electronic. Am închis votul și avem egalitate la 16, deci se respinge. 63 acum. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 64 și 65 împreună. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 9. Domnule președinte, de ce le-am votat împreună? Aș vrea să-mi spuneți, întreabă domnul Fox. Pentru că noi avem uh, indicații diferite și nu e ușor pentru noi să înțelegem. Uh, deci am votat două amendamente împreună. Aș vrea să-mi explicați de ce. Emple 9. Chi e favorevole? Emple 9. Cine este pentru? Împotriva? ține. Fox, mă scuzați că vă întreb, dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Deci, spuneți, vă rog, de ce 64 și 65 l-am votat împreună? că pe lista mea de vot spune că nu se votează împreună acestea două. Deci n-ar fi logic să le votăm împreună. Mi-aș uh, aș aprecia foarte mult dacă mi-ați oferit o explicație. Ma io ho proposto, ho proposto... Președintele, înainte eu am propus să votăm împreună 64 și 65 și n-a avut nimeni nimic de obiectat. Deci n-a cerut nimeni votul înainte, a cerut cuvântul doar după ce am votat acestea două. Se, se, se nu c'è opposizione noi 65 allora, se quello che sta chiedendo il signor Ashley. Ma se non c'è, credo... Bine, dacă nimeni nu are nimic de obiectat, putem să votăm din nou 65. Și cu asta rezolvăm problema. Dacă sunteți de acord. Nu, haideți să repetăm uh, la ambele. Deci și la 64 și la 65 repetăm votul. Și le votăm separat. Domnul Tarabela, nu, și noi de la socialiști avem o problemă, 64 avem un vot diferit decât 65, deci da, ar fi bine să le votăm separat. Ok, thank you! Okay. Votiamo il 64 adesso. Il 64. Allora, per il 64 che... Deci supun la vot 64. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adopta. 65. Cine-i pentru? al abțineri. Se adopta. Ample 9 acum. verificăm electronic la 65. Am deschis votul. Chiusa la votazione. Am închis votul. Șaisprezece pentru, 3 împotriva, 11 abținere. Se adoptă. Ample 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 10. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. plus 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru. împotriva obțineri, se adoptă. Jure 1, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Pete 6, cine pentru, împotriva, abțineri Deci uh, votăm electronic, verificăm electronic, am deschis votul la p 6. Am închis votul. Avem 19 pentru 13 împotrivă, deci se adoptă. Trecem la 66. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun. Nu supun la vot Tran 1 și Ample 17, pentru că deja sunt considerate ca fiind adoptate. Avem Ample 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 20 este consideră ca fiind adoptat, deci trecem la Ample 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I Amendamentul 67, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Intre 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Intre 2, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Ampl 1, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Tran 10, 11 și 12 sunt considerate ca fiind adoptate. Deci trecem la jurii 3. Cine pentru? împotriva abțineri se adoptă. Jurii 5, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. <clears throat> Jurii 6, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7 se consideră ca fiind adoptat, deci trecem la jurii 9. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 68 cu amendament oral din partea raportorului. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69 a fost retras. Deci trecem la Econ 15. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Econ 18. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 70 a fost retras. Peti 8. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti nouă. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti zece Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 11. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 71 a fost retras. Deci trecem la amendamentul de compromis 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Trecem la 75. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Șaptezeci și șase a fost retras. Trecem la comprom- amendamentul de compromis 13. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 19. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Șapte de șapte a fost de tras. Trecem la E între cinci. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. E 36. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm cu vot electronic. Am deschis votul I336. Am închis votul, avem 18 voturi pentru 13 împotrivă, de deci se adoptă. Ampul 4 e considerat ca fiind adoptat, trecem la Ampul 5. Am o propunere, dacă sunteți de acord, să votăm în bloc Ample 5, 6, 7, 8 și 25. Dacă sunteți de acord, votăm în bloc. Foarte bine. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă toate acestea. Am altă propunere, să votăm împreună Tran 2, 4, 5 și 6, deci un bloc, dacă sunteți de acord. Cine pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. 78 a fost retras. Trecem la Econ 12. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă Econ 14 pentru împotrivă abțineri se respinge. Facem uh, verificare electronică la 14. Am deschis votul electronic. Am închis votul și avem 15 pentru 17 împotriva de se respinge. Bun, acum I320. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Uh, I323. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25. E considerat ca fiind adoptat. Nu, nu, nu. Eh, verificăm mai întâi între 23. Deci a votat toată lumea la între 23, am închis votul. 17 pentru 15 împotriva, de se adoptă. Spuneam că 25 se consideră ca fiind adoptat, deci trecem la ITRE 31. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. 26, ITRE 26. Cine pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. Verificăm prin vot electronic ITRE 26. A votat toată lumea. Închidem votul. Avem 17 pentru 15 împotrivă, deci se adoptă. Tran 9. Acum cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran 13. Pentru Împotriva abțineri se adoptă. Așadar, la IT 38. Dacă trans 13 adoptat, uh, se adaugă două cuvinte, până în, sau mă rog, trei, până în 2015. cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Trump 14 e considerat ca fiind adoptat. 79 a fost retras. Deci trecem la amendamentul de compromis 14. Cine este pentru, împotrivă, abțineri,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 Allora, chiedo se vogliamo fare... Bun, vă întreb dacă doriți să facem un vot în bloc de la Ample 13, apoi 14, 15 și 16. Nu, No, nu vrem. Se pare că nu doriți. Bine, atunci votăm uh, pe rând. Ample 13, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I13. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I13. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, da, nu, se dorește verificare cu vot electronic la I311. Bine, dacă doriți, repetăm, am deschis vot electronic. Am închis vot electronic. Avem 15 pentru 16 împotrivă, deci se respinge. Trecem la 81. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 20. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 22. Deci, cine este pentru? Verificăm 21 cu vot electronic. Am deschis vot. Avem 14 pentru, 18 împotrivă, deci se respinge. Cum trecem la Econ 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum, ample A, am ajuns la considerente. Ample A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, ample B, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă propun amendamentele raportate de la 1 la 5 să le votăm în bloc, dacă sunteți de acord. Bun, foarte bine. Deci cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran A și B se consideră ca fiind adoptate. Așadar, trecem la 6. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și tran C și D se consideră ca fiind adoptate, deci trecem la amendamentul 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. A fost clar, deci verificăm prin vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Deci avem 14 voturi pentru 17 împotriva de se respinge. Amendamentul 15. Acum cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Itre 4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 15. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Bun, a fost adoptat. 11, 12, 13, 14 și 16, dacă sunteți de acord, le votăm în bloc împreună. Sunteți de acord? Foarte bine. Cine este pentru? Deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bun, și acum votul final, vot electronic.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 Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, se consideră ca fiind adoptat. Domnule președinte, mulțumesc pentru că ați făcut voturile. Cu privire la calendarul pe 2013, am o propunere. E vorba nu de dumneavoastră, domnule președinte, dar de secretariat. Deci e vizat secretariatul. Prin modificările ce s-au adus calendarului, adesea se ajunge la situația în care ședințele externe ale grupurilor politice au loc cât timp are loc la Bruxelles o reuniune de comisie parlamentară. De aceea, anumiți uh, membri nu pot participa la reuniunea comisiei parlamentare și din același motiv noi nu putem să formăm majoritățile necesare în comisie. De aceea vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Dacă un grup politic anunță la timp că în zilele cu tare și cu tare, de exemplu, joi 10 ianuarie, uh, avem o reuniune de grup, atunci să nu facem voturi la, aici la Parlament. Să facem voturi doar în acele săptămâni roz de comisii parlamentare. Și voiam neapărat să spun acest lucru, ca să se țină cont. in qualche modo vedere di normalizzarla meglio. E io darei la parola al signor Gray. Uh, the only point I would like to make is I think that we should avoid... Vreau să vă spun, domnule președinte, că nu ar mai trebui, spune domnul Grec, să avem reuniuni uh, joi după amiaza. Joi dimineața nu e nicio problemă pentru nimeni, dar cred că joi după amiaza e foarte problematic.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 Uh, uh, uh. Haideți, dragi colegi, să trecem la punctul 10 de pe ordine de zi, raportul pe o, pentru o mai bună guvernanță a pieței unice. Raportor este Andreas Schwab. Și vreau să dau mai întâi rap cuvântul raportorului și apoi raportorilor din umbră. Mulțumesc, doamnă președintă! Mulțumesc că pot să intervin acum în ceea ce privește guvernanța pieței unice. Mai întâi, doamnă președinte, vreau să vă spun că această propunere este, uh, pornește de la o comunicare a Comisiei Europene în care Comisia a prezentat foarte clar că în ceea ce privește implementarea uh, regulilor pentru piața unică, Există o mare fragmentare în statele membre și diferențele sunt marcante. Ieri am avut o audiere în ceea ce a privit uh, legea europeană în materie de vânzare. Doamna Senalova a fost coraportor din partea noastră, iar în ceea ce privește armonizarea de plină, în ceea ce privește așadar uh, acele sectoare în care statele membre nu au o marjă de manevră uh, mare, nu a fost realizată unificarea așa cum ne-am fi dorit-o, chit că și la Consiliul de Ministri s-a luat o decizie favorabilă armonizării de pline. Din păcate, armonizarea de plină nu este uh, înfăptuită sau este înfăptuită uh, târziu sau diferențiat sau incomplet. Iar noi nu vrem asta pentru piața internă am putea să oferim mai multe exemple, dincolo de exemplele care au apărut ieri, pentru a arăta că în Europa, în piața internă, avem o problemă în ceea ce privește implementarea regulilor pe care le luăm, pe care le dăm, mă scuzați, împreună aici. În al doilea rând, mai avem uh, o problemă și iarăși mă leg de audierea de ieri cu privire la CSL, pentru că am discutat și despre acest aspect. E vorba despre faptul că adesea noi trimitem propuneri uh, statelor membre și foarte greu ajungem la acele propuneri de compromis, în niște situații speciale. Dar, din păcate, în statele membre există o fragmentare în ceea ce privește implementarea acelor compromisuri. Și problema noastră, în calitate de colegiuitor este că adesea nu alegem cea mai bună posibilitate de a implementa un act normativ. Uh, vă dau un exemplu din uh, Germania știe și doamna Rule. În ceea ce privește uh, directiva pentru drepturile consumatorilor, uh, Germania a implementat în așa, fel încât, în, așa, în, așa mod această uh, directivă încât um, a decis să aibă o etapă 1 pentru ca mai târziu să fie introduse și acele măsuri care vizează, care nu, care nu uh, influențează foarte pozitiv achiul german al protecției consumatorilor. Deci prima parte este uh, o parte pozitivă, a doua parte este una mai puțin pozitivă. Mi se pare că avem nevoie de un echilibru mai bun. Nu e doar cazul Germaniei, pentru a arăta că legiuitorul european, de fapt, a încercat să ajungă la un compromis bun cu rezultatul final. Noi nu facem toate acestea din adins pentru a face ca interesele legiuitorului european să prevaleze uh, asupra intereselor legiuitorului național. Nu. Ideea este că legislația pentru piața unică este extraordinar de importantă și trebuie implementată ca atare. Avem Single Market Act 1, va apărea și Single Market, Market Act mă scuzați, 2 și acestea vor fi un succes doar dacă vor fi implementate corect și la timp. Dacă nu, vom uh, nu vom epuiza uh, resursele alocate finalizării pieței uh, interne și mi se pare că ar trebui să facem tot posibilul pentru a ajunge la un rezultat favorabil. Deja am ascultat uh, ce s-a întâmplat cu raportul Bastos, cu cele 20 de puncte prioritare în ceea ce privește finalizarea pieței unice. Am avut și raportul lui Ghec, sim, cu uh, preocupări similare, am avut și raportul Tun, uh, nu vreau să exclud pe liberali cu colegul Bușoi, am uh, discutat și despre faptul că avem niște reguli uh, uh, unitare care trebuie să prevaleze când vine vorba de finalizarea pieței unice. Așadar, ar trebui să ne asumăm niște inițiative în așa fel încât să dăm curs Uh, solicitărilor din comunicarea Comisiei și din această propunere. De fapt, însemnătatea implementării achiului pieței unice este atât de mare încât trebuie să facem un raport legislativ la finele căruia, iar ei au, au onoarea să fiu raportor, deci la finele căruia să emitem o solicitare concretă, cu forță de lege, și să spunem că în semestrul european nu vrem doar guvernanță economică în statele membre, ci vrem să avem și un al doilea pilon cu privire la implementarea achiului pieței unice și asta ca unitate de măsură pentru a vedea exact cum anume funcționează piața unică în Europa celor 27. Vă rog pe dumneavoastră să țineți cont de toate propunerile care au existat până acum pe acest subiect și care ar mai putea exista și să le includeți în această dezbatere care ne stă înainte, pentru că eu cred că există foarte multe idei bune și trebuie să le colectăm pe toate. Sunt deja idei pe care le-am parcurs, deja am discutat despre uh, tabelele de corespondență și importanța acestora. Uh, comisia, prin uh, intermediul acestora, poate să uh, monitorizeze mult mai simplu cum e implementat uh, dreptul comunitar în. Uh, uh, statele membre. Din păcate nu am obținut tot ceea ce am vrut. Totuși nu ar trebui să fim descurajați. Ar trebui ca în continuare să milităm pentru transparență, mai ales că e utilă pentru cetățeni și pentru întreprinderi. Apoi, uh, în ceea ce privește Single Market Act, am rugat uh, Comisia să aibă niște proceduri uh, accelerate în ceea ce privește încălcările și să se ajungă mai repede la Curtea Europeană de Justiție, din nou uh, facem acest apel pentru că noi credem că toate acele proceduri uh, judiciare care durează mult uh, aduc daune pieței unice. Iar în ceea ce privește guvernanța pieței unice, ar trebui să implicăm mult mai activ pe cetățeni pentru că ei sunt nucleul pieței unice. Uh, sunt persoanele care trebuie să beneficieze direct de pe urma existenței pieței unice europene. Ar trebui așadar ca împreună să mergem înspre un raport legislativ care să exprime foarte clar că în Europa nu discutăm doar despre zona euro și despre coordonarea macroeconomică, ci o problemă importantă din Uniunea Europeană este aceea că există niște reguli care au fost votate cu participare democratică, ă, cu reprezentarea statelor membre și a cetățenilor prin Parlamentul European, iar problema este că aceste norme nu sunt corect implementate. Și dacă ajungem la un numitor comun noi toți, de la toate grupurile politice, cred că va fi un semnal foarte bun. Mă bucură faptul că avem acum această rundă de uh, Uh, negociere, de consiliere, iar mai târziu vreau să intervin ca să anunț calendarul. Mulțumesc! Thank you very much, uh, uh Anders. And... Mulțumesc! Mulțumesc, Andreas! Bun venit directorului Digimarkt de la Comisie. Mai târziu vă, vă voi da cuvântul. Acum, raportorii din umbră. De la socialiști, Domnul, domnul Grec are cuvântul. My... Nu sunt raportor din umbră, dar oricum vreau să fac câteva comentarii. Domnul Schwab a subliniat lucrurile pe care le cunoaștem, faptul că există o lipsă de uniformitate și faptul că pierdem o creștere potențială de 1,8%, ceea ce mi se pare foarte important. De asemenea, s-au sugerat uh, mecanisme de implementare mai bune și proceduri mai rapide. În special în acest stadiu, dacă privim poziția economică europeană din punctul de vedere al protecționismului, Eh, cred că momentul este foarte important și trebuie să punem accentul pe un angajament din partea Consiliului în sensul susținerii pieței unice. Nu cred că am reușit să ajung să uh, facem foarte multe lucruri în ultimii 2-3 ani, cu toate că toată lumea vorbește despre piața unică. Uh, Uh, nu s-a făcut mare lucru. În semestrul economic a trebuit să ne chinuim ca să apară piața unică printre strategiile esențiale pentru creștere. Știm despre austeritate, însă știm că avem nevoie și de un plan de creștere și pentru piața unică. În acest sens, Consiliul și anumite părți ale Comisiei ar trebui să facă după cum declară și să acționeze după cum spun. Mulțumesc. Din partea grupului al de Tony Manders, nu este aici. Din partea verzilor, doamna Rule. Mulțumesc. Eu pot să sprijin aproape toate cele spuse domnul Schwab, chiar să vin cu completări. Uh, nu e vorba doar despre directiva în ceea ce privește drepturile consumatorilor și în ceea ce privește uh, licitațiile publice în Germania. Uh, uh, normele comunitare au fost implementate pe principiul cascade, implementării în cascadă și asta s-a soldat cu costuri mai mari, mai ales pentru autoritățile locale și pentru IMM-uri. Mi se pare că implementarea ar trebui să fie uniformă ar trebui să fie uh, una ușor de urmărit și de înțeles pentru cetățeni ca să știe exact ce se întâmplă. De asemenea, profit de ocazie pentru a cere uh, niște informații clare de la comisie, cu actele delegate, în ceea ce privește uh, calendarul acestora. Noi, eu am decis pe raportul meu uh, un calendar în ceea ce privește actele delegate, dar dacă nu e respectat uh, acest calendar din partea comisiei, apare o problemă tot la implementare și deja m-au abordat câteva IMM-uri care sunt uh, neliniștite din cauza faptului că nu au nicio siguranță în planificarea afacerilor din această cauză. Al treilea aspect care e foarte important este că uh, Comisia uneori are niște idei ciudate despre modul în care vrea să europenizeze structurile administrative din statele membre. În urmă cu doi ani, acel ghișeu unic, One Stop Shop, a fost foarte la modă și era în, în, prin toate directivele. Dar vă întreb, oare e tot timpul de bun simț să uh, eliminăm uh, sau să venim cu niște apendice la structurile administrative deja existente în statele membre? vreau să uh, vă spun, vreau să vă întreb de ce înseamnă mai nou să fii modern, să ceri un uh, oficiu separat pentru orice. Asta se întâmplă ceea ce privește, autorități, ceea ce privește um, contractele publice, licitație și așa mai departe. Oare chiar avem nevoie de, de mereu de câte o nouă autoritate, uh, chipurile comunitară, în aceste vremuri de restriște economice? Economic, restriște economică, mă scuzați. Uh, Mie mi se pare că pentru o mai bună funcționare a pieței unice trebuie să vedem ce se întâmplă și la comisie, pentru că cel puțin două lucruri mă îngrijorează pe mine acolo. Mulțumesc. Mulțumesc, Hedy. Emma McClarkin de la ECR. Um, the single market is an important tool for creating... Mulțumesc. Piața unică este foarte importantă pentru crearea de locuri de muncă. Însă rămân bariere care împiedică atingerea potențialului de plin. Trebuie să se aplice legislația deja existentă pentru piața unică. M-a surprins că comunicarea Comisiei includea o consolidare a instrumentelor deja existente care trebuie să devină mai eficiente și care să crească transparența activităților comisiei. În raportul anual care este propus uh, va facilita aceste lucruri, uh, făcând un raport, o uh, situație anuală de la țară la țară. Este foarte important ca munca Comisiei să nu duplice munca deja făcută de către statele membre. Trebuie să ne asigurăm că mergem spre aceleași priorități ale pieței unice. Acestea sunt priorități. Regulamentele inteligente sunt extrem de utile și necesare pentru micile întreprinderi și pentru a um, încuraja creșterea. Consumatorii și întreprinderile trebuie să aibă acces mult mai facilitat la piață. Trebuie să folosim absolut toate instrumentele disponibile pentru ca piața unică să funcționeze. În parte, trebuie să folosim tehnologia în propriul nostru avantaj. Așa putem să facem piața unică să funcționeze mai bine. Consolidarea ă, guvernanței pieței unice va permite creșterea și acest lucru Uh, pe acest lucru voi conlucra cu domnul Schwab și cu colegii mei din raportori din umbră pentru a îmbunătăți raportul. Vă mulțumesc. Uh, din partea GUE, domnul Cornelis. Mulțumesc, doamna președinte. Îl felicit și eu pe domnul Schwab pentru ideile sale. Mi se pare extrem de important ca guvernanța pieței unice să nu fie uh, periclitată de lipsa de implementare. După să se implementeze toate cele hotărâte deja aici la Parlamentul European. Acestea fiind spuse, nu cred că trebuie să ne concentrăm doar pe legislație. Sunt de acord cu tot ce s-a spus în acest sens, dar uh, atunci când mă uit la plângerile pe care le primesc, mă îngrijorează mai mult implementarea în sine. Aici poate ar fi util să examinăm mai îndeaproape propunerea Comisiei din comunicarea sa pentru piața unică și, de asemenea, uh, Solvit, Europe Advice, instrumentele deja existente. Câteva mă fac că sunt uh, cam un IMM și încerc să găsesc ceva pe site-ul comisiei. Și chiar aici, la acest nivel, se pot face foarte multe îmbunătățiri. Trebuie să existe un acces mai bun la mecanismele deja existente pentru a facilita pur și simplu informarea. De asemenea, trebuie să examinăm rolul Comisiei și al statelor membre. Comisia trebuie să medieze, însă nu este foarte clar unde se unde este limita, unde se oprește responsabilitatea statului membru și unde intră responsabilitatea Comisiei. Eu, dacă mă adresez statele mem- statelor membre care au o, probleme, o problemă, poate soluția nu este găsită la nivelul statului membru. Comisia ar avea, putea avea așa, așadar un rol de a găsi soluții practice. Vă mulțumesc, domnule Cornelis dorește cineva să intervină din partea EFD. Alți membri, doamna Styler. Doamna Styler, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor celor care au intervenit uh, și raportorului. Nu vreau să intervin, însă mi se pare un subiect atât de important încât aș dori să subliniez două, două idei. În primul rând, suprapunerea. Pe mine mă preocupă resursele acum în austeritate și cum se implementează legislația pieței unice. Legislația în ceea ce privește Solvit era foarte utilă pentru a vedea care state membre implementează corect lucrurile și care nu. De asemenea, mi se pare foarte interesant acum când vorbim despre cadrul financiar multianual și despre buget, cât de importantă este piața unică în aceste dezbateri. Bineînțeles că nu facem parte din discuțiile Consiliului, însă, după cum au spus mulți vorbitori, este important să ne asigurăm că piața unică va funcționa eficient pentru a crea locuri de muncă și creșterea pe care ne-o dorim în Uniunea Europeană. Însă, până la urmă, totul ajunge la resursele necesare. Totul depinde de resursele necesare și acestea, la rândul lor, depind de guvernanță. În concluzie, mi se pare că raportul este unul esențial, însă trebuie să ne asigurăm că primim informațiile corespunzătoare, bunele practici Însă, de asemenea, atunci când Comisia spune că resursele nu sunt implementate bine în statele membre, dacă statele membre se, își fac angaj, angajamente, atunci acestea trebuie să fie respectate. Deja avem piața unică de 20 de ani. Poate ar trebui ca pentru următorii 20 de ani ar trebui să ne asigurăm că piața unică va funcționa în felul intenționat la începutul, când a fost inițiată. Președinta, mai dorește cineva să intervine? Dacă nu, voi interveni eu. Este un raport foarte important, mai important decât s-ar crede la, la prima vedere, pentru că vorbește de probleme economice și dezbatere pentru creștere. Dacă nu vom avea un act al pieței unice, dacă nu, dacă nu vom putea corecta problemele de acum, nu vom avea capacitatea de a crea ce își doresc cetățenii. Va fi un pachet foarte bun cu un raport de inițiativă în legătură cu creșterea europeană și implementarea pieței unice în semestrul european și cum putem să facem ca această strategie să fie vizibilă pentru statele membre și pentru parlamentele naționale. Bineînțeles că asta depinde de cât de departe vrem să mergem. în corelare cu alte acțiuni. Pentru ca statele membre să ia în serios univers, uniformitatea măsurilor. Poate chiar acesta ar putea să fie un subiect de dezbatere. să facem un studiu în legătură cu structura semestrului european în Parlamentul European. Acum îi dau cuvântul doamnei Emerdali din Direcția Generală Market. Chairman, and thank you very... Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și membrilor Comisie, pentru că mi acordă cuvântul. Mă aflu aici ca să vorbesc în legătură cu comunicarea privind guvernanța pe care am întocmit-o noi de la Comisie și vreau să spun că primesc multe asigurări eh, aici și sunt mult mai liniștită după ce am auzit cuvintele domnilor voastre și știu că ne puteți ajuta foarte mult. Analiza dumneavoastră este uh, practic singura, spune că singura ieșire din criză e piața unică. Deci piața unică e soluția. Și când ne gândim că uh, sunt mai mult de 2000 de texte de lege care guvernează piața unică, uh, plus altele la nivel național, ne dăm seama cât de complicată e situația și am spus că foarte multe trebuiau făcute în șase domenii diferite și asta și propunem în comunicarea noastră. În primul rând, considerăm că în anumite state membre e nevoie de o mai bună organizare pentru a avea o imagine de ansamblu a pieței unice. Unele state membre au o activitate foarte bună, dar când spunem că dorim să avem o guvernanță a pieței unice în fiecare stat membru, nu vorbim, despre, nu vorbim despre o reorganizare masivă și noi locuri de muncă, ci ne referim la faptul că cei care lucrează la piața unică trebuie să fie toți legați între ei. E o problemă de crea, creare, creare de rețele, de punere în, în comun a informațiilor, a cunoștințelor, pentru că vedem în Europa din ce în ce mai mult oamenii se întâlnesc între ei doar când vin la comisie și stau la aceeași masă cu noi și n-ar trebui să fie așa. Ar trebui să existe un, uh, un sistem de guvernanță, o platformă în fiecare stat membru, dar cred de asemenea că asta este o problemă, dar mai există și alte probleme în legătură cu instrumentele și cred că EMI începe să funcționeze așa cum se cuvine. Sistemul de informații privitor la piața internă, IMI, și din ce în ce mai mult uh, reflectă uh, aspectele muncinoase, ghișele unice, punctele unice de contact trebuie îmbunătățite, în al treilea rând informația și transparența și uh, legătura dintre acestea două, deoarece am, am auzit ce a spus uh, cu aceste tabele de corespondență și nimeni nu regretă mai mult decât noi că n-am reușit să ducem uh, această misiune la bun sfârșit, dar Eh, credem că dacă avem mai, dacă avem mai multă transparență, putem implica cetățenii europeni și aceștia vor putea vedea că e, eh, lucrurile sunt eh, se petrec așa cum se cuvine și trebuie ca și cei de la sistem de la nivelul național să e, comunice mai bine cu noi și sper că așa vom putea face progrese. În al patrulea rând e vorba de rezolvarea problemelor. Noi trebuie să facem sistemul Solvit să funcționeze mai bine, să-l facem mai eficient, să-l uh, facem mai consolidat și trebuie să-l legăm cu alte servicii de rezolvare a problemelor pentru consumatori, pentru IMM-uri, pentru afaceri interne. Sunt multe uh, rețele diferite și nu trebuie toată lumea să inventeze din nou roata, ci doar să le legăm mai bine împreună. Și cred că pentru dumneavoastră ă, cel mai ă, interesant e punerea în aplicare. N-a spus că dacă vom identifica impulsul pentru creștere, spunem în comunicare că există 40 de directive diferite cheie pentru a uh, impulsiona creșterea. Servicii, calificările profesionale, uh, sistemul de rețele, agenda digitală și există uh, legislație în acel domeniu și este ceva uh, esențial pentru creștere. Deci ce vom face noi este că vom fi foarte riguroși în modul în care vom face raportările și ba chiar draconici în atitudinea noastră față de statele membre în legătură cu plângeri, uh, um, comportamente necorespunzătoare, greșeli și așa mai departe. Și în document spunem că trebuie să spunem că poate câteodată nici noi nu acționăm foarte bine în ajutorul pe care putem să-l oferim statelor membre pentru a implementa acquis comunitar, pentru că mm, cheltuim multă energie, cum face și dumneavoastră, în negocierea uh, legilor care sunt adoptate, dar uh, după aceea toți ne tragem răsuflarea și uh, luăm o pauză și poate ar trebui să facem mult mai multe în ce privește organizarea unor ateliere pentru punerea în aplicare a legislației cu statele membre. Deci vom face mai multe în acest sens și vă vom și raporta. Și dacă nu o facem, trebuie să ne <laughs> trageți de urechi. Și apoi vom uh, avea un raport de integrare al pieței unice care să fie legat de semestrul european și să se concentreze pe aspectele cheie. Și pentru fiecare stat membru vom identifica lacunele, pentru că, sigur, lacunele se află în domenii diferite, de la stat la stat. Uh, ceva funcționează corect într-un stat membru, dar nu funcționează corect în alt stat membru. Deci situațiile diferă de la caz la caz. Așadar, și acest lucru ar fi foarte important. Și pentru noi acum întrebarea principală e cât va remarca, în ce măsură va remarca semestrul european activitatea noastră, cât de exhaustiv va fi raportul respectiv. Și în legătură cu raportul, noi vom încerca să inovăm, să fim, să avem atitudine creatoare să legăm acest raport de toate elementele, aceste șase elemente pe care le-am pomenit și care se află în raportul privitor la guvernanță. Și vom uh, elabora un raport uh, pe internet care vă va oferi toate detaliile aici. Și, bun, acum depinde și de dumneavoastră, dar sper că într-un anumit moment vom putea uh, face în așa fel încât cel puțin dată pe an uh, să puteți uh, vedea care este situația la ora aceea, care sunt problemele, uh, care sunt limitările, uh, tot ce există în acel raport cu date pe care să le putem discuta împreună. Deci mulțumesc din nou pentru interesul pe care îl, de care ai dat dovadă și am mari speranțe cu acest raport. Mulțumesc. Președinte, mulțumim reprezentantei Comisiei și acum dau cuvântul din nou domnului Schwab. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, ähm, auch für Ihre positiven Kommentare sowie die Kommentare aller anderen Kollegen, die, die alle äh, in die gleiche Richtung. Mulțumesc, äh, doamnă președintă. Voi ține cont de absolut toate uh, cele spuse aici. De aici pe acolo voi face câteva completări în propunerea mea de raport. Eu cred că trebuie să nu creăm impresia cu acest raport că piața internă ar aparține Comisiei IMCO. Nu. Piața internă cuprinde toate regulile de la Envy, de exemplu. Deci, piața internă este dincolo de competențele IMCO. În al doilea rând, lui Grec menționa uh, principiul de uniformitate. Da, dar noi nu vrem ca totul să fie uh, un, uniform. Nu vrem o uniformă, dacă vreți, dar dat fiind că în Europa avem o procedură democratică legislativă care implică Parlamentul și Parlamentele naționale. Și dacă noi suntem de acord că vrem să avem o regulă unitară, atunci așa trebuie să rămână. Și acolo unde ă, sigur ă, că primează diversitatea cu subsidiaritatea, atunci evident că ă, acest principiu al subsidiarității primează. Nu va fi foarte simplu, pentru că uh, din uh, termeni general trece mereu în termeni concreți, dar ideea este că, până la urmă, consecințele pot uh, să fie resimțite de fiecare dintre noi individual. Domnul Manders, cu siguranță, dacă ar fi fost aici, ar fi spus că avem nevoie de mai multe regulamente și de mai puține directive și eu sunt de acord cu asta, chiar dacă nu trebuie să fie un principiu general valabil regulamentele sunt cele care fac ca normele comunitare să fie implementate fără echivoc. În ceea ce privește diversitatea um, din piața internă, avem uh, directiva privind bunurile și normele aferente acesteia și despre faptul că trebuie să existe o notificare către comisie în momentul în care se uh, oferă uh, informații despre ceea ce se întâmplă în uh, statele membre. Nu știu, e nevoie de o asemenea notificare dincolo de domeniul bunurilor pentru a avea mai multă transparență pe piața internă, rămâne de văzut. Adaug celor spuse de domnul Dion, de Young și doamna Râle a menționat asta, trebuie să vedem ce se întâmplă și la comisie în ceea ce privește impulsul care se oferă funcționarilor nu doar de a da directive, ci și de a urmări procesul ulterior emiterii de directive. Să vedem ce se întâmplă cu transpunerea mereu a fost uh, mai popular să uh, vii cu o directivă complet nouă decât să modifici o directivă deja existentă. Și asta pare să fie tendința și la comisie, că e mult mai simplu să încep de la zero cu o nouă directivă decât să mai chinui uh, statele membre cu directive vechi care au fost implementate prost. Este un subiect care vizează toate instituțiile, un subiect care vizează toate statele membre și pe bună dreptate uh, Uh, doamna Râle a menționat uh, licitațiile publice. Domnul Stoiber are un grup de lucru cu privire la debirocratizare și a ajuns la concluzia că, nu doar în Germania, ci și în multe alte state membre, e nevoie de recuperare în ceea ce privește implementarea eficientă a normelor comunitare. Și aceasta este o idee pe care o împărtășim în totalitate. Noi uh, credem că suntem vizați cu toții aici, statele membre, Parlament, Comisie și așa mai departe, când e vorba de îmbunătățirea pieței unice. Vom reuși să facem asta doar dacă ne vom exprima o singură voce, pentru că mi se pare că Mart mai trebuie să facem și noi jocuri politice, dat fiind sensibilitățile politice care există acasă pe acest subiect. Uh, până la urmă, în ultimii 20 de ani am reușit să facem foarte multe, dar nu am finalizat procesul. Eu cred că criza din zona euro și ceea ce a uh, ceea ce a făcut aceasta este că, până la urmă, există foarte multe reguli, dar nu, nu le respectă lumea. De data aceasta, noi avem un sistem care este defect din cauza că, într-un fel sau altul, toate statele membre au participat la incorrecta uh, aplicare a regulilor. ne am auzit astăzi foarte multe idei bune, eu sunt dispus să le preiau pe toate, poate să le mai finisăm puțin, să le structurăm, să vedem exact uh, care este raportul de forțe și ce ar putea să treacă cu un vot majoritar. Eu mă bucur faptul că vrem să ne îndreptăm cu toții în aceeași direcție. Calendaristic vorbind, până acum avem doar data de 8 octombrie, când voi preda raportul pentru traducere, iar cel târziu în martie 2013 trebuie să votăm în plenar. Iar dumneavoastră, dragi colegi, veți primi o prezentare mai detaliată în cele ce vor urma. Până una alta, eu mă bucur să pot să îmbunătățesc acest proiect de raport cu uh, ideile dumneavoastră. Mulțumim, Andreas Schwab. Și acum Uh, declarăm uh, închis această dezbatere. Calendarul va fi anunțat mai uh, târziu, după ce parcurgem toate detaliile cu raportorul. Punctul 10 e închis. Trecem mai departe. Dau cuvântul lui Luis Grec. De fapt, predau conducerea ședinței lui Luis Grec pentru că trebuie să uh, Uh, fiu într-o altă reuniune unde am un aviz despre, pe achizițiile publice. Mulțumesc! going to replace who, Mr. Schwab? Mr. Frank Engel. Um, Mr. Schwab, I understand you... Domnule Schwab, dumneavoastră înlocuiți pe domnul Engel. Uh, trecem uh, direct uh, la a da cuvântul comisiei pentru a ne face o prezentare. Aveți cuvântul. I understand that Mr. Notenboom is not here. Am înțeles că reprezentantul Comisiei încă n-a venit, deci dăm uh, cuvântul colegului său pentru a face această prezentare. Mulțumesc! Yes, good morning and thank you for the invitation. I'm on... Mulțumesc, bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Sunt șef de unitate la Direcția Generală a Comerțului mă ocup de achiziții, sunt aici cu colegii mei de la Direcția Generală. E vorba de un proiect comun al Comisarului de Guh și Barnier. Vom face prezentarea așadar în comun. Ne sper să ne și descurcăm cu diapozitivele. Voi începe eu rapid. Care e contextul economic al propunerii noastre? atunci când Comisia așa a început reflexia pe această propunere, toată lumea și-a dat seama că situația actuală în ce privește accesul la uh, piețe pentru țări terțe și achiziții publice nu era una satisfăcătoare. Natura deschisă a piețelor uh, Uniunii Europene uh, aproximativ până la 85% de facto, după unele estimări, uh, se adresează și uh, solicitanților și participanților din țările terțe. Și e bine să fie o concurență uh, foarte viguroasă în contractele de achiziții publice în Uniunea Europeană, pentru că așa se ajunge la cele mai mici prețuri, dar uh, atunci când ne așezăm la masă cu partenerii noștri de negocieri, e dificil să avem un acces satisfăcător la piețele lor. Asta e ilustrat, poate, a fost ilustrat poate cel mai recent la negocierile încheiate la sfârșitul anului trecut, unde mai există încă un mare dezechilibru între angajamentele UE și cele asumate de partenerii noștri comerciali. De asemenea, vedem un alt fenomen, și anume economiile emergente, care au din ce în ce mai uh, multe contracte de achiziții publice și au politici industriale mai restrictive și cu asta dau cuvântul colegului meu. Mulțumesc. În ce privește dimensiunile pieței uh, contractelor publice, e vorba de mai mult de 2 uh, triliarde de euro, din, uh, din care o mare parte, și anume 18,5% din, to- din totalul piețelor, fie reglementată de eh, directivele europene. Eh, noi garantăm acces patenilor noștri eh, la toate nivelurile de guvernanță. Când principalul nostru partener comercial este Statele Unite, vedem că ei restrâng accesul la astfel de contracte publice în 37 de state, în plus oferă acces limitat pe piață uh, pentru nivele mai scăzute de uh, guvernanță. Despre Japonia vedem și acolo că există restricții uh, în uh, permiterea accesului la mm, contracte care se referă la bunuri la niveluri mai scăzute, orașe cu mai puțin de jumătate de milion de locuitori nu sunt incluse, plus că există și o clauză uh, care nu permite accesul la sectorul feroviar. În Canada aceleași probleme și ei restrâng accesul la guvernul federal, nu includ toate agențiile federale Există un nivel uh, limitat uh, la mm, contractele publice pentru anumite provincii și la anumite utilități, cum ar fi servicii poștale sau uh, feroviare. Corea, la fel, Totuși, ei sunt cei mai eh, deschiși, în, să vedem că există totuși o, o sferă de aplicare limitată în ce privește accesul, nu includ toate nivelurile de guvernanță, mai ales cele mai de jos, exclud 75 de orașe și multe departamente. Și în ce privește China, pentru moment, ei încă Uh, au practic toată piața lor este închisă și se estimează în 2007 că piața era de 83 de miliarde de euro și sigur că a crescut rapid de atunci și până acum. Uh, sunt multe restricții puse în China prin legislație care acordă prioritatea produselor uh, interne Sunt cerințe foarte stricte care dacă nu sunt îndeplinite se acordă restricții foarte severe și există și o posibilitate în legislația internă de a spori participarea actorilor locali de până la 70%. Și dacă comparăm angajamentele asumate de Uniunea Europeană și cu cele asumate de acești cinci parteneri noștri, iată care sunt cifrele, le vedeți în diapozitiv acolo reprezintă, aceste cifre reprezintă accesul garantat la piață, deci nu țin cont de situația de facto. Pentru Europa e vorba de o deschidere de 85%, 90% și pentru majoritatea partenerilor noștri lucrurile nu stau deloc așa. Vedem o cifră care ne arată o comparație mm, între Uniunea Europeană și cei 12 parteneri, cei mai importanți ai noștri. vedeți care e situația, situația de facto și situația teoretică. Acolo, deși, unde câteodată, deși nu există niciun fel de acord, se permite accesul pe piață unor companii interne. Apoi, uh, uneori se eludează barierele interne, de exemplu, pentru produse farmaceutice, aeroporturi, servicii poștale. Acolo, uneori, nu sunt respectate barierele uh, comerciale, pentru că e vorba de cerințe foarte specializate. Însă încă 53% din uh, piețe pentru achiziții publice uh, reprezintă un domeniu închis pentru noi. Contextul politic și juridic în acest moment Iată, sunt doar două documente legislative unde se fac referiri la țări terți. Avem articolul 58 al directivei privitoare la directivei privitoare la utilități publice și mai este și un articol 18 în uh, directiva achizițiilor publice în domeniul apărării. It would also like to make reference that at this moment de asemenea, aș mai spune că în acest moment Uniunea Europeană nu dispune de cerințe obligatorii sau de propuneri juridice în care să conțină asemenea rezervări și limitări care să fie transpuse în uh, legislația noastră. So if so the overarching uh, oh, There, sorry. So the overall problem with... Problema globală cu care ne confruntăm este pierderea unor exporturi potențiale între 4 și 12 miliarde de euro. Se limitează capacitatea companiilor europene să uh, creeze economii de scară, pentru că Piața comunitară operează în, de la piețele interne închise, naționale. Acest lucru duce la decizii de afaceri distorsionate care nu sunt bazate pe raționament economic. Este vorba de, de exemplu, transferul de tehnologii ca cerință juridică. Uh, este un lucru ca un, o acțiune să fie logică din punct de vedere economic și un alt lucru să fie impusă de un regulament. Uh, se percepe că nu există concurență corectă și nu există condiții egale pentru toți participanții pe piața europeană. În propunerea de a rezolva problemele existente, am căutat un instrument care să ducă la creșterea exporturilor în piețele de achiziții publice din afara Uniunii Europene. În acest sens trebuie să uh, creștem influența noastră. De asemenea, trebuie să creștem certitudinea juridică în legătură cu uh, accesul statelor terțe la piața de achiziții publice europeană. Printre opțiunile la care ne-am gândit au fost câteva opțiuni. Uh, în primul rând, uh, scenariul de bază, situația continuă ca până în momentul actual. Dintr-o serie de motive nu am considerat că această opțiune oferă perspective bune pentru că nu rezolva niciuna dintre problemele subiacente. În al doilea rând, uh, am examinat uh, opțiunea nelegislativă prin soft law, Uh, utilizarea articolelor 58-59 din Directiva Utilităților Publice, utilizarea măsurilor corective interne și internaționale și, și susținerea negocierilor internaționale. Am conchis de asemenea că aceste opțiuni non-legislative nu vor fi nici ele suficiente pentru a consolida accesul îmbunătățit al companiilor comunitare. A treia opțiune a fost, uh, uh, au fost măsurile legislative și aici avem mai multe variante. Prima, opțiunea 3A. În primul rând, o implementare a tuturor rezervelor negociate de Uniunea Europeană. De exemplu, dacă negociem cu partenerii comerciali și aceștia nu doresc să deschidă un sector. Uniunea Europeană poate să uh, acționeze la fel. Dacă nu deschideți sectorul feroviar, nu veți putea acce- avea acces la sectorul feroviar comunitar. Acest lucru, aceste uh, opțiuni țin de uh, negocierile din trecut, poate că pot fi accesate, dar nu au fost accesate până acum. Există state cu care nu avem negocieri și acolo ar trebui să se aplice restricții la o scară și mai mare. Din consultările publice a apărut o divizare în două tabere, una care aborda avea abordarea restrictivă împotriva restricțiilor, de fapt, și am, așadar am încercat, încercat să găsim o a doua opțiune care să unească cele două tabere, opțiunea 3B, care are două instrumente principale. Primul, o opțiune ca autoritatea contractantă să poată respinge bunurile și serviciile neacoperite Uh, sub supravegherea comisiei, deci să nu avem obligație juridică cu statele terțe sub supravegherea comisiei. Acest lucru a fost decis pentru că, în primul rând, este vorba de comi- com- politica externă comercială. Comisia are un cuvânt de spus și își dorește să evite interpretarea greșită a angajamentelor internaționale. nu dorim să se interpreteze greșit anumite acorduri și acest lucru să ducă la consecințe negative. În al doilea rând este, avem un mecanism centralizat al comisiei care să permită o anchetă sau o consultare și impunerea unor măsuri restrictive. Am luat în considerare și alte opțiuni, una de a extinde opțiunea autorităților contactante de a accepta bunuri neacoperite și servicii sub supravegherea Comisiei. Opțiunea 4, extinderea articolelor 58-59 la întregul domeniu de aplicare al directivelor pentru achiziții publice. Opțiunea 6, să corectăm Um, parteneri, ofertele uh, anormal de mici, uh, care sunt incorrecte. Dacă trecem la metodologie, la metodologia evaluării de impact, a trebuit, să, a trebuit să începem de undeva și nu am avut aproape niciun fel de date la dispoziție. Am măsurat însă penetrarea externă a um, piețelor de achiziții publice comunitare și uh, invers. Am analizat dimensiunile piețelor de achiziții publice și am extrapolat aceste date. Toate acestea pentru 22 de sectoare prioritare care sectoare sunt închise, care sectoare sunt deschise în statele terțe, cât de fiabilă este industria în sectoarele respective pentru achiziții publice și uh, am calculat nivelul de influență necesar în negocieri cu cât, explicat în felul următor, cu cât poți să blochezi piața ta, cu atât cealaltă parte are un interes să negocieze mai mult. Ca în orice negociere. Am utilizat trei parametri folosiți eh, de obicei. Eficiență, eficacitate și coeziune după aceea nouă criterii, impactul asupra comerțului și locurilor de muncă, competitivitatea, efect de influență, clarificarea regulilor, finanțele publice, după care am comparat opțiunile. Opțiunea 1 nu îndeplinește niciunul dintre obiective. Opțiunile 2 și 5 într-un, întrunesc un număr limitat de obiective, dar cresc certitudinea juridică și oferă o creștere limitată a exporturilor potențiale. Opțiunile 3A, 3C și 4 îndeplinesc obiectivele, dar nu sunt eficiente datorită unor costuri de retaliere și uh, costuri legate de furn- lanțul de furnizare. Opțiunea 3B uh, um, este cea mai, a obținut cel mai bun scor pentru toți cei trei parametri. Opțiunea 6 este singura opțiune care rezolvă uh, ofertele anormal de scăzute, care ar asigura un nivel, condiții echivalente pe întreaga piață europeană. Acum aș trece la propunerea care a fost depusă de ce avem nevoie de un instrument juridic separat. De vreme ce propunerea noastră privește accesul la um, achizițiile publice de către entitățile externe, am considerat că articolul 207 din tratat a fost, este articolul uh, cel mai potrivit pentru a asigura un cadru uniform, am, de- am decis să folosim un regulament și nu o directivă, pentru că problemele majore țin de implementarea directivelor în acest domeniu. Pe lângă definiții, am încercat să clarificăm regulile. Instrumentul nostru are un uh, impact foarte important asupra statelor terțe. Am avut o confirmare în articolul 4 că bunurile și serviciile acoperite vor fi tratate în mod egal ca și bunurile și serviciile comunitare. De asemenea, articolul 5 stabilește principiul deschiderii ca principiu de bază cu partenerii, de, cu partenerii comerciali. După care apar excepțiile care sunt menționate în articolele 6 și 10, care însă nu intră din, în vigoare din prima zi în care se folosește instrumentul. Primul instrument este articolul 6, instrumentul descentralizat, unde autoritățile contractante au posibilitatea, posibilitatea de a exclude eh, ofertele externe neacoperite peste pragul de 5 milioane de euro. Eh, bineînțeles, cu uh, supravegherea comisiei. Comisia are ultimul cuvânt de spus în legătură cu aceste excluderi. Al doilea instrument al propunerilor, propunerii ține de instrumentul centralizat. În articolele 8-10 este foarte important să subliniem că acest instrument nu are efect imediat. Care este diferența atunci? Foarte simplu, Comisia, prin inițiativă proprie sau la da informații din partea statelor membre sau părților interesate, dacă primește informații că există probleme de acces pe piață într-un stat terț, Comisia poate să inițieze o anchetă pentru a hotărâ care sunt condițiile de acces pe piața respectivă. Odată ce au loc consultările acestea, Uh, încep negocierile cu statele terțe. Dacă ancheta hotărăște că există o problemă majoră de acces pe piață, următorul stadiu este, ca, este invitarea la negocierea unei soluții pentru îmbunătățirea accesului pe piață. Doar dacă aceste negocieri sunt refuzate sau nu duc la un rezultat, atunci există posibilitatea ca Comisia să adopte măsuri restrictive împotriva statului terț. Acest lucru poate lua forma unor sancțiuni legate de preț și, bineînțeles, există și alte măsuri. După care avem instrumentul suplimentar Uh, menționat în opțiunea 6, care se referă la ofertele anormal de scăzute. Uh, corespunde propunerii uh, Comisiei a unor directive de modernizare. În cazul unei oferte anormal de scăzute, există, se impune obligația de a cere o explicație Și în încheiere, acum avem situația în care nu există o politică comună pentru achizițiile publice externe, ceea ce a dus la fragmentare pentru că anumite state au decis să acționeze singure, altele state au intenția să acționeze singure. Problema este lipsa de putere de negociere, partenerii de negociere nu înțeleg de ce ei trebuie să își uh, deschidă piața, în timp ce industriile lor vor să aibă acces la piața Uniunii Europene. Bineînțeles că avem și o piață internă fragmentată și există riscul că nu vom putea să abordăm în mod eficient încercările de a căuta măsuri în statele terțe pentru a își uh, păstra accesul la o, piață, la o parte din piața internă. Printr-o politică comună de achiziții publice vom avea o singură voce și vom putea să deschidem piețe care până acum uh, au fost închise față de piața europeană. Și mi se pare important că la consultări chiar industria care susținea măsuri drastice nu se opunea concurenței pe piața internă. Preocuparea industriei era că nu poate să aibă acces pe picior de egalitate în pieț- la piețele externe. Aceste probleme uh, am încercat să le rezolvăm cu propunerea noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor oratorilor pentru această prezentare extrem de analitică. Uh, am fost foarte impresionat de colaborarea extrem de uh, lină între cele două direcții generale. Acum, bineînțeles, domnule Schwab, aveți cuvântul pentru a va adresa comisiei noastre. Um, ich denke, dass es... Mulțumesc, domnule președinte. Ehm, e foarte bine că am auzit astăzi care mm, sunt ehm, informații de bază de la comisie. E bine că a avut loc această informare exhaustivă, pentru că eu cred că toți colegii care s-au ocupat până acum de această propunere au realizat că există Uh, scenarii foarte diferite cu privire la potențialele efecte ale propunerii. Știm că în Europa există două școli de gândire total diferite. Unii spun că cu acest instrument putem în sfârșit să uh, ne uh, dezicem de naivitatea noastră internațională și să implementăm principiile OMC. E o prostie, acest instrument nu face nimic, nu mai oferă incertitudine uh, uh, partenerilor noștri și transmite semnale protecționiste. Cu privire la conținut, nici măcar după această prezentare nu l-am înțeles. Eu cred că e un amalgam, câte un pic din toate, așa că să fim atenți. Să subliniem acele elemente care promovează piața unică și care sunt nebirocratice. De aceea vreau să menționez alineatul 6 care a fost prezentat. Autoritățile publice care oferă contracte publice din statele membre, în baza acestui articol 6, au posibilitatea de a um, exclude uh, acele state uh, care vor să participe și care nu au semnat uh, GPA-ul. mai bine de 50% din uh, elementele conținute în uh, uh, această propunere se referă la terțele state. E bine, trebuie să ne întrebăm cum autoritatea de licitații publice poate să verifice uh, cum se atinge plafonul de 50% în momentul în care Deci trebuie să identifice exact această marjă. Pentru că este foarte dificil în funcție de ce anume ofer la licitație. Uneori se poate, dar alteori nu. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, articolul 6 poate funcționa sau din capul locului comportă un, cu sine un uh, pericol? Pentru că până la urmă e vorba de o lipsă de experiență internațională, de lipsă de experiență uh, în domeniul principiilor OMC în cadrul acestor autorități. Pot oare aceste autorități să evalueze ca atare articolul 6? Aș aștept un răspuns de la comisie. Aliniatul 8. și prin intermediul acestui articol pot să apară efecte de pârghie în ceea ce privește negocierea cu terțele state, cât timp e vorba doar de o amenințare teoretică. De cealaltă parte, e nevoie și de un aspect practic. De aceea am avea nevoie de mai multe indicații de la Comisie, pentru că există în acest text o amenințare fictivă. Cum anume putem face ca în realitate partenerii noștri să-și respecte angajamentele? Deci cum putem uh, să ne asigurăm de acest lucru 100%? Vreau să vă spun că pe mine nu m-a convins prezentarea aceasta că propunerea se îndreaptă în direcția cea bună, dar voi uh, analiza îndeaproape studiul de impact uh, scris și poate că cine știe voi uh, zărea, voi zări, mă scuzați, luminița de la capătul tunelului. Domnule Engel, după cum bine știți, nu este astăzi aici, eu nu vă pot prezenta calendarul, dar poate o face președintele mai târziu. Mulțumesc. În numele SND, Barba Weiler are cuvântul acum. Mulțumesc și eu, domnule președinte. Chiar la început s-a evit în mintea mea o întrebare, pagina 13. Poate n-am înțeles eu bine. Poate mi-a fost distrasă atenția, dar nu mi-amintesc să fi mm, spus ce stat membru este afectat de ceea ce se stipulează la pagina 13. Asta e o una. Și apoi, principial, eu sunt de acord că avem un regulament, deci dacă avem un act normativ, atunci să fie regulament, da, și vreau să încep cu aspectele pozitive. Obiectivul Comisiei este sprijinit de noi, pentru că vrem reciprocitate și uh, egalitate, mai ales în ceea ce privește standardele sociale, de mediu, normele OIM, normele OMC. E exact în uh, spiritul valorilor social-democrate uh, Uh, am discutat și cu cei de la uh, INTA. Înțeleg și care sunt uh, avantajele pentru industrie, pentru că la ora actuală există câteva piețe care sunt închise pentru agenții industriali. Și ar fi, cred eu, date fiind realitățile, util dacă am putea să intensificăm uh, participarea industriei. Indiferent în, în ce formă. Uh, să fim foarte atenți la dumpingul de prețuri sau uh, la tot ceea ce se întâmplă cu ceea ce vin din țări precum China. E foarte important că există această obligație de notificare și e foarte important uh, că Comisia verifică ceea ce se întâmplă în terțele state cu privire la conformitate. Însă există anumite domenii în țările în curs de dezvoltare, unde, de exemplu, căile ferate nu sunt liberalizate. Și atunci efectele sunt uh, directe asupra licitațiilor publice. Asta facem și noi în Europa și e legitim să se întâmple și în aceste state, nu e așa? Și pentru că acestea au fost aspectele pozitive, acum trec și la aspectele mai neplăcute ale prezentării mele. Mie nu mi se pare corect și cred că nici grupului meu nu îi se pare corect să se impună o tendință de a uh, cumpăra doar în, uh, produse europene. Uh, noi am fost un actor internațional și nu vrem să uh, susținem uh, această tendință, ci să susținem comerțul echitabil, just. Mă interesează dacă faceți diferența între piețele americane și piața canadiană și Indonezia și Birmania, pentru că sunt situații incomparabile. Și, și dumneavoastră știți prea bine că uh, industria privește cu uh, scepticism această propunere. Piețele noi, într-adevăr, sunt interesante, dar, date fiind marjele limitate de manevră, piețele pentru care au vrut să intervină acești doi comisari nu au uh, reacționat în măsura în care s-ar fi așteptat. Așa că mă interesează ce uh, experiență aveți cu directiva cu privire la activitățile sectoriale pentru care existau deja norme precum acestea din propunere în vigoare, sau ce se întâmplă cu uh, acordurile de liber schimb uh, cu terțele țări și cum funcționează aceștia, acestea. Noi uh, suntem deschiși, dar să știți că avem probleme în plan local cu oferte din uh, China care denotă clar um, dumping de prețuri și dumping social. Avem uh, probleme cu modul în care firmele din China vin în Polonia și angajează polonezi care mai apoi lucrează în Germania și lucrează atât de ieftin încât e clar că ceva nu e în regulă. Dar nu știu dacă o să facem cu această directivă sau cu directiva Tarabela. Adică cu raportul Tarabela, mă scuzați. După cum vă dați seama, sunt foarte multe întrebări, așa că mă mulțumește și un răspuns în scris. Mulțumim, Barbara. Numele Alde, domnul Lockegaard, are acum cuvântul, dar nu e. Așa că dau cuvântul doamnei Rüle din partea verzilor. Mulțumesc. Am și eu câteva întrebări către comisie. Mm, pare rău că nu ați vorbit despre ce se întâmplă la Consiliu, stimați reprezentanții ai comisiei, pentru că eu am urmărit puțin problema și mi se pare că acest subiect este mort la Consiliu. Așa că de ce să ne risipim noi uh, uh, energia pentru acest uh, proiect deja avortat, cum s-ar zice. Dar eu am niște probleme specifice cu această chestiune. Dacă bine am înțeles eu din studiu, relațiile dintre politica de export și politica comercială există, dar nu văd unde e legătura cu autoritățile de licitație publică. Dumneavoastră spuneați că trebuie un oficiu extern de public procurement. E o struțocămilă, eu n-am auzit așa ceva și mă interesează cum ați ajuns la această definiție, pentru că nu este specifică pentru piața internă și e clar că e un instrument al politicii comerciale și al politicii de export. Am discutat astăzi la raport, cu raportorul din umbră și am spus că e problematic să uh, se facă mereu abuz de licitații publice pentru obiective politice. Uh, din cauza aceasta, uh, uh, procedura de licitație este scumpă, este complexă și până la urmă contribuabilul european este cel care suferă. Astăzi, licitația europeană impune o povară administrativă de 30.000 de euro în plus. Uh, și eu cred că dacă uh, vom avea într-adevăr acest instrument, consilierea juridică pentru utilizarea acestuia va fi extraordinar de scumpă și costurile vor fi și mai mari. Mă interesează și studiul de impact. Pe mine mă minunează faptul că efectele asupra licitațiilor publice nu sunt uh, investigate și pe mine mă interesează asta în mod direct. Pentru că, pe bună dreptate, domnul Schwab a spus că dacă cineva vrea să cumpere calculatoare, e dificil să vadă de unde vin componentele calculatorului. Sau, iarăși, avem um, licitații pentru, auto, pentru, pentru vehicule, uh, de exemplu pentru mașini de, de pompieri. E foarte dificil să vezi de unde vin componentele auto, ca să-ți dai seama dacă e vorba de o relație cu un terț stat sau nu. Și se pierde transparența, absolut. Um, iar cu privire la politica comercială, vreau să vă spun că da, doamna Weiler pe bună dreptate a spus că trebuie să facem o diferență aici între diferiții parteneri comerciali. Dacă însă implementați un asemenea instrument, diferențierea nu mai este una uh, reală și puneți pe picior de egalitate țări precum Japonia, SUA, Canada uh, și uh, Corea cu țări uh, mai puțin dezvoltate. Nu mi se pare corect. E posibil în politica comercială, dar nu în ceea ce privește licitațiile publice care ar fi, uh, de, de care s-ar face astfel abuz. Mulțumesc, Heidi. Numele conservatorilor și reformiștilor, dau cuvântul M. McClarkin, vă rog. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mă alătur și eu îngrijorilor exprimate de colegii mei poate e dificil de aplicat acest regulament pentru că uh, întotdeauna așa se întâmplă. Poate Comisia ne-ar putea oferi mai multe fapte în, pentru a fi mai liniștiți. Uh, s-a văzut ce s-a întâmplat la prima prezentare a, com- a, uh, Comisiei și a evaluării de impact, care a fost una foarte negativă. Uh, și s-a spus că analiza a susținut nevoia de o acțiune care până acum, din păcate, nu s-a prevăzut. Și actorii implicați și-au exprimat preferința pentru al- eh, politici alternative. Deci, regulamentul se va, va fi doar un tigru de hârtie dar totuși va fi un document uh, important din punct de vedere politic, însă nu un instrument aplicabil în realitate. Și alt serviciu juridic, chiar al Comisiei, și-a dat avizul negativ, spun că există multe lipsuri în legătură cu modul în care va opera acest instrument. Deci, uh, în lumina tuturor acestor uh, evaluări negative, poate explica Comisia de ce continuă cu acest instrument, dat fiind că există multe probleme Oare pur și simplu unii oameni vor să-și impună voința, deși știu că este foarte greu de aplicat în practică acest instrument? Toți vrem să vedem că se deschid piețele din țările terțe, în beneficiul uh, companiilor din Uniunea Europeană și cred că și Consiliul e de acord. Dar cred că propunerea pe care o avem aici nu e instrumentul corect și adecvat pentru a realiza asta. Cred că cred că nu vom face decât să asistăm la o creștere a protecționismului, deci va fi o evoluție negativă pentru firmele din Uniunea Europeană. Aș dori, dacă se poate, niște răspunsuri clare din partea Comisiei. Președintele, mulțumesc, Emma. Acum, cred că doamna Roitova dorește să ia cuvântul. Mulțumesc domnule președinte, da, într-adevăr, cred că ideea în sine e corectă și e necesar să facem ceva ca să creăm reciprocitate. În, uh, poate nu uh, contractele de achiziții publice ca atare, ci uh, accesul la piață. Și nu știu dacă putem rezolva toate acestea. Una e politica externă, alta politica comercială, mai e și mecanismul achizițiilor publice și nu știu dacă e instrumentul corect pentru a crea reciprocitate. Deci ideea e corectă, dar modul în care se acționează în practică e problematic. În primul rând aș dori să întreb uh, pe reprezentanții Comisiei următoarele. Uh, având în vedere opțiunea 3B, care ar fi uh, opțiunea cu rezolvarea de probleme? Pentru că vedem aici că practic toate acestea depind de voința unor uh, funcționare ai comisiei care monitorizează toate negocierile bilaterale undeva dintr-un birou și, și până la urmă de obicei nu ajung la nicio concluzie. Deci aș vrea să știu dacă apar dispute, litigi la Consiliu e nevoie de unanimitate sau ce mecanism va fi utilizat pentru a se lua niște hotărâri. De exemplu, hotărârea de a ne închide piețele pentru anumite mărfuri bazându-ne pe reciprocitate. Și cum obțineți acordul tuturor statelor membre? Cum faceți toate statele membre să-și închide, să-și închide piețele? Deci ce mecanisme veți utiliza? Uh, negocierile acestea vor continua ani și ani de zile sau vă gândiți la un proces de accelerare sau un fel de organism internațional pentru economiile majore eh, pe plan mondial, unde dorim noi să avem acces care să eh, funcționeze ca arbitru în aceste dispute. Eh, noi încercăm să ne monitorizăm exporturile și accesul la aceste piețe și e foarte important și e clar că toate aceste activități sunt centrale pentru negocierile cu toate țările terțe și s-a mai menționat aici ceva, este o problemă și cu Eh, organismele locale sau instituțiile care nu au la dispoziție eh, un personal eh, însemnat sau de proporții însemnate. Ce se întâmplă cu subcontractanții? Ce se întâmplă cu faptul că s-ar utiliza anumite subcontracte. Deci, de exemplu, un uh, contractor european care ar subcontracta în țări terțe, astfel eludând uh, legislația europeană. Cred că am spus destul, destule pentru un moment. Sigur că există încă întrebări cărora nu li s-a dat răspuns, dar cred că subiectul e unul foarte important și uh, trebuie făcut o analiză aprofundată a sa și eu cred că ar fi mai bine să fie un regulament. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, nu, atunci eh, dau din nou cuvântul reprezentanților Comisiei pentru concluzii. Mulțumesc. S-au, uh, s-au pus multe întrebări, s-au făcut multe comentarii, nu știu dacă vom avea astăzi timp să răspundem la toate, dar Sigur, stăm la dispoziția membrilor comisiei dumneavoastră și vom putea să o facem și în mod bilateral. În primul rând, spune că e o propunere a comisiei și oricare fel de discuție ar fi avut loc la comisie, nu cred că uh, ne, vă puteți aștepta din partea noastră să supunem discuției procesul intern de uh, luarea hotărârilor dar Comisia are un program de lucru în legătură cu uh, evaluarea de impact. Dați-mi voie să vă spun că uh, a trecut uh, prin două niveluri, o, o primă rundă și o a doua rundă de revizuiri. Uh, și s-a ținut cont uh, cât mai mult posibil de evaluarea de impact și de decizia luată ca urmare a evaluării de, de impact și, până la urmă, colegii au trebuit să-și asume răspunderea, să ia o hotărâre pe această bază. De asemenea, aș mai spune că nu există niciun uh, aviz juridic uh, care să se opună. Acum vom vedea ce zice și Consiliul, dar sigur. Pentru că cineva a întrebat despre ce se întâmplă la Consiliu. Nu vă ascund că momentan întâmpinăm dificultăți. Există o majoritate care se opune, dar până acum am avut doar două discuții inițiale în grupul de lucru eh, pe probleme comerciale, deci încă e prea devreme să tragem vreo concluzie în legătură cu perspectivele la Consiliu. Încă nu s-a făcut o examinare completă a propunerii. Deci vom vedea, după ce se vor discuta toate aspectele propunerii, vom putea trage și o concluzie. Cum vor funcționa lucrurile în practică? Noi am încercat să fim foarte preciși pentru a impune și un calendar și termene foarte precis, precise, de exemplu la procedura centralizată și pentru notificări, eh, ca să nu se amâne lucrurile. Însă, în opțiunea centralizată, articolul 8-10, eh, ideea e întotdeauna de a da cât mai multe șanse să se ajungă la o soluție negociată. Există un termen de 9 luni pentru ca Comisia să efectueze o anchetă și 15 luni pentru negocierile ca atare. Deci există un calendar prevăzut și niște termene prevăzute ca să ne asigurăm că lucrurile nu se, sunt întârziate la nesfârșit. Și sper că și partenerii noștri vor da semnale clare în acest sens în ce privește procesul de luare a deciziilor. După cum am spus, ă, acolo există prevederi foarte clare, dacă există o majoritate care blochează o propunere, dar subliniez din nou că rezultatul pe care ne-l dorim e întotdeauna o soluție pozitivă în urma negocierilor. Dar, într-un sens, Noi deja am dat anumite semnale și am primit semnale din partea unor țări terțe care vor fi influențate de faptul că noi ne gândim să adoptăm acest document. Eh, am eh, auzit că propunerea noastră mi a influențat pe mulți parteneri ai noștri să aibă o atitudine mai deschisă. Și iată că este încurajator. Unii parteneri sunt încurajați de atitudinea noastră să facă niște pași înspre deschiderea piețelor. Se face o distinție clară între țările cu economii dezvoltate, cum ar fi SUA, Japonia, Canada. Propunerea exclude țările mai puțin dezvoltate pentru că unele măsuri nu pot fi aplicate uh, în privința țărilor mai puțin dezvoltate. Și, deci, uh, abordarea noastră va fi una de la caz la caz. Că e diferit, lucrurile sunt foarte diferite dacă vorbim de o economie cum e cea a Chinei sau de un, niște țări uh, cu economii mai puțin dezvoltate. Cred că, mai ales în acordul de liber schimb cu Corea, cred că am putut să obținem un rezultat uh, rezonabil. Problema, însă, e că partenerii noștri, anume, adesea au o atitudine mai negativă și nu prea sunt înclinați uh, spre compromis. Și asta este o problemă la negocieri. Deci, în loc de a utiliza faptul că noi avem o piață foarte deschisă ca instrument pentru a ne asigura că noi primim uh, acces reciproc sau cel puțin acces bun la piețele lor, ei încep, ei încep imediat să caute compensații pe, în alte sectoare ale negocierilor. Și nu vedem un motiv de ce noi să trebuiască să plătim de două ori uh, pentru accesul la piață și din potrivă noi uh, nu trebuie să uh, cădem uh, în această capcană în care partenerii noștri uh, au o atitudine care nu este înclinată spre a face niciun fel de compromis. Bun, articolul 6, s-au, s-au pus foarte multe întrebări în legătură cu articolul 6 și sper că le-am am reușit să le răspund. Dar, cum spuneam la început, dacă mai aveți întrebări sau nelămuriri, vă rog, noi vă stăm la dispoziție și suntem gata să vă oferim informații. Și acum dau cuvântul colegului meu. how... La articolul 6, întrebarea a fost cum știu autoritățile să creeze aceste reguli. Noi suntem obligați să respectăm uh, legislația în vigoare, trebuie să existe o codificare pentru a ști cum aplicăm aceste coduri. La codul VAMAL se ține cont și de transformarea finală, nu doar originea produsului, dacă este vorba de componente de calculatoare care vin din anumite state, din alte state, dar calculatoarele sunt construite în Europa, atunci se consideră bunuri europene. Nu se examinează numărul de piese utilizate. În al doilea rând, articolul 6 este un instrument opțional. Statele membre și autoritățile care nu vor să se angajeze în acest proces nu vor fi obligate să-l folosească. În al treilea rând, la începutul procesului are loc o declarație din partea furnizorului, chiar dacă autoritatea spune că pe baza acestei declarații uh, își doresc să blocheze oferta, tot comisia este cea care trebuie să hotărască. La întrebarea care state membre, din, nu este vorba, acum nu suntem într-o ședință în spatele ușilor deschise, deci nu am numit aceste state. Uh, ar putea să vă trimitem răspunsurile în scris. Mulțumim Comisiei pentru o prezentare bine pregătită. Am încheiat acum uh, ședința. Ne vom reîntâlni din nou în data de 10 și 11 octombrie. Vă mulțumim!